Doamne și domnilor, bine ați revenit cu toții. Începem cu a doua parte a reuniunii noastre. Îmi face plăcere să invit pe domnul Peck din Comisia AFET, doamna Peck. se corectează președintele, care continuă fără microfon este vorba de angajarea în cooperarea în materie publică în uh, materie de politici energetice cu parteneri din afara frontierelor noastre, abordare strategică a unei aprovizionări cu energie. Vă rog, doamna Herzog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Domnule președinte, spune oratorul, este o problemă cu microfonul dumneavoastră. Interpreții au uh, primit doar fragmentar uh, mesajul dumneavoastră. Deci, se pare că în final s-a născut o decizie și, și că raportul se va face în temeiul regulii numărul 50 împreună cu Comisia AFET, dar cu ITRE competentă pe fondul probleme. Este o recunoaștere a competențelor noastre în acest dosar, anume că politica externă energetică externă nu este o, o, o subsidiară politicii externe în general, ci că este vorba de, ci că ține mai degrabă de aprovizionarea și securitatea aprovizionării cu energie a cetățenilor noștri pe termen lung. Paragraful 194, 1 pe 94, sublinează încă o dată acest uh, lucru. Aș vrea să încep prin a vă informa în legătură cu ce știm uh, noi deja uh, legat de calendar. Deci, poate că mă repet, pentru unii colegi am avut mai întâi un prim schimb de puncte de vedere azi, Raportul uh, va fi tradus uh, și transmis până pe 20 decembrie, deci iată aveți și un cadou de Crăciun depus sub brad. Și apoi pe 23-24 vom uh, dezbate și adopta raportul. Amendamentele vor putea fi depuse până în 31 ianuarie și vom aștepta și avizele AFET, DEVE și INTA, știind că avizul AFET va fi emis, va fi elaborat în cadrul cooperării consolidate. Uh, deci nu îl vom vota pe acesta. Iar la sfârșitul februarie vom putea vota raportul amendat, iar pe 21 martie uh, vom avea uh, votul final. Dacă totul merge bine în plenară și nu vom avea surprize cu traducerea și așa mai departe, Votul în plenară va avea loc în aprilie. Ehm, ne-am întâlnit atât cu raportorii de, din umbră cât și cu comisarul la Strasburg și eh, eh, reiterăm solicitarea noastră pentru o audiere, pentru că este un dosar foarte important. Ar fi foarte bine dacă s-ar putea organiza o audiere înainte de sfârșitul lui ianuarie. Uh, poate că audierea s-ar putea organiza nu doar pentru acest raport, ci și pentru un alt raport al uh, colegului nostru PP uh, Carinț uh, pe o temă înrudită. Este foarte, ar fi foarte bine și ar fi de dorit dacă comisarul Oettinger ar putea să ne facă o vizită pe această temă. Eu cred că dumnealui este disponibil. Uh, deci, oricum, domnule președinte, dacă vom uh, transmite o invitație pentru audiență, atunci, audiere, atunci va trebui să uh, transmitem uh, o invitație și Ministrului Energiei din Danemarca, pentru că dosarul va fi finalizat pe durata președinției daneze. Eu cred că uh, toți actorii vizați, uh, dar și, în primul rând, membrii Parlamentului și raportorii din umbră ar saluta o astfel de audiere. Un alt uh, anunț uh, de tip organizatoric, cu toate că urmărim activitatea în Consiliu și vom uh, încheia doar liberările finale doar în aprilie anul viitor, se pare că Consiliul dorește să voteze în acest dosar deja pe data de 24 iun, noiembrie. Deci iată o, o diferență mare între calendarele Parlamentului, respectiv Consiliului. Pentru noi este însă foarte important să știm ce crede Consiliul pe această temă, ce Uh, care sunt elementele uh, distincte, diferite, dar care sunt și elementele comune pe care am putea să ne sprijinim în negocierile ulterioare. Vreau să le mulțumesc doamnei Vălean, domnului Turmăs și celorlalți uh, colegi care au participat la reuniunea cu raportorii din umbră. Mulțumesc și doamnei Țavelas și domnului Șimanski. Cred că vom avea o cooperare foarte bună Eh, care până la urmă va fi în beneficiul cetățenilor europeni. Dacă sunteți eh, interesați, eh, pot să vă spun mai pe larg care este poziția Consiliului, dar cred că ați avut cu toții oportunitatea de a citi documentul în cauză. Ce e important de menționat în în legătură cu raportul? Peste jumătate din consumul de energie al Uniunii Europene este eh, asigurat din surse care se provin din țări terțe. Deci eh, avem cea mai mare parte de eh, consum din, de proveniență externă în ce privește energia. Aceste importuri de energie se bazează până acum pe contracte bilaterale, de aceea trebuie să facem din regândirea acestor contracte o prioritate. o idee a domnului Turmas a fost să obținem o coordonare, coordonare și în ce privește tehnologiile în domeniul energetic pe, pe care Uniunea Europeană le exportă către țările terțe. Și acestea sunt extrem de valoroase pentru că tocmai aceste tehnologii dezvoltate Uh, aici în Uniunea Europeană sunt uh, fructele programelor de cercetare și de finanțare a cercetării din mijloace europene și de aceea trebuie să ne gândim care este dimensiunea externă, ce implicații are exportul acestor tehnologii. Acum se pune problema unde ne încadrăm aici, în politica energetică în general sau în politica externă. Vreau să vă spun că această dimensiune externă a politicii de energie trebuie să devină un instrument extrem de eficace în consolidarea pieței noastre interne. Tocmai de aceea dorim să fie privită ca parte a politicii externe în general, ci să fie inclusă în eh, politica de, eh, politici legate de securizarea resurselor energetice este foarte important ca prin interconectare rețelele europene să asigure uh, energie suficientă în orice moment cetățenilor uh, noștri. De aceea ne concentrăm și pe aceste rețele și interconectarea lor. Uh, din comunicarea Comisiei avem impresia că aceasta se concentrează în special pe politica de vecinătate în um, partea sudică, uh, înspre sudul uh, Europei, însă trebuie să uh, trecem dincolo de aceste limitări geografice pentru că nu este, energia nu este o problemă Uh, regională, ci este una globală. De exemplu, gazul pe care îl uh, obținem nu provine dintr-o țară învecinată, ci vine din, provine de fapt dintr-o cu toate alte regiune, dintr-un alt continent. Și Africa trebuie văzută ca un continent în ansamblul său, nu doar uh, uh, unele țări din Africa trebuie avute în vedere. Deci, uh, uh, deocamdată, contractele de energie sunt uh, negociate doar cu anumite țări și, și sunt privite doar în contextul relațiilor bilaterale cu aceste țări învecinate Uniunii Europene. E bine, trebuie ca noua abordare să fie una care trece de la, ajunge de la Polul Nord la Polul Sud, care trece prin Statele Unite, Canada și așa mai departe. Să nu uităm, de exemplu, gazele de șist sau resursele petroliere din Canada. Deci, ă, avem un singur glob și toate resursele energetice trebuie văzute în contextul acesta global în care trebuie să ne asigurăm resursele, resursele energetice. Deci aceasta ar fi principala idee care, uh, cred eu, merită uh, urmărită în acest raport. Am spus deja că uh, ne interesează nu doar ce intră în Uniunea Europeană, ci și ceea ce se exportă din Uniunea Europeană. Recte tehnologii. Trebuie să vedem nu doar resursele energetice în plan orizontal, ci și uh, tehnologiile energetice, uh, dar și aplicațiile, cum ar fi e-mobilitatea sau automobilele, uh, autoturismele cu propulsie electrică. Deci trebuie să urmărim și pe verticală cum devin, cum urmează aceste tehnologii moderne să fie aplicate în viața cotidiană. În trecut, știți, că se vorbea uh, într-un mod ironic că nu se știe cu cine discuți în Europa pentru că nu știi pe cine să sune acolo. Uh, n-ai un număr de telefon. Ei bine, același lucru se poate aplica și sectorului energetic. Deci se pune problema competenței. Cine ar trebui să decidă Uh, în această chestiune, uh, uh, decidentul principal în domeniul politicii energetice sau în, din domeniul afacerilor externe. Eu cred că ne aflăm la începutul unui drum și Consiliul, evident, ar dori să păstreze 27 de voci. Noi am dorit să avem o singură voce, poate undeva la mijloc se găsește și adevărul absolut. Adică dacă sunt uh, 27 de poziții diferite, nu avem nevoie de un singur uh, decident, ci avem nevoie de un dirijor care să coordoneze o orchestră de 27 de interpreți care cântă fiecare pe altă coardă. Um, deci coordonarea uh, muzicienilor, în ghilimele, este cea mai uh, importantă, atâta vreme cât direcția Uh, imprimată a acestui concert este uh, cea uh, corectă. Trebuie să ne gândim la finalitatea resurselor energetice, la finalitatea resurselor umane ce pot fi investite și trebuie să găsim o soluție, nu un conflict, să, nu, să nu permitem existența conflictelor latente. mar interesa foarte mult care sunt uh, opiniile colegilor, dar și care este uh, părerea, opinia Comisiei, opinia Consiliului. Dacă noi uh, reușim în acest mic ansamblu de muzicieni, în ghilimele, să, să ne punem de acord în privința concertului pe care trebuie să-l dăm noi în viitor în uh, ce privește siguranța aprovizionării cu energie, atunci cu siguranță că uh, acest lucru va fi în beneficiul nostru a tuturor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ähm, mulțumesc. Uh, începem dezbaterea. Doamna Carvalho, prima noastră pe listă, vă rog. Thank you very much. thank you, President. Let. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc mai întâi doamnei Herzog, raportoarei, pentru uh, abordarea ei extrem de inclusivă. Uh, am avut deja o serie de întâlniri și discuții și ea a fost foarte deschisă la sugestiile noastre și le-a integrat deja în uh, textul său. Vreau să mulțumesc însă și comisiei, să o felicit pentru comunicarea sa, pentru că cred că această comunicare este echilibrată și este cuprinzătoare. Cuprinde teme de la uh, disponibilitatea diferitelor resurse energetice în diferitele regiuni și până la uh, elemente de politică a, de vecinătate. Se ține cont însă și de, de aprovizionarea cu energie, de siguranța energetică, de implicații de mediu și cred că acest lucru este pozitiv. Vreau să-mi structurez comentariile în două părți. Voi aborda mai întâi unele dintre elementele incluse deja în text și apoi mă voi referi la elemente ce ar putea fi uh, formulate drept sugestie pentru comisie. În primul rând, consider că trebuie să există o mai bună coordonare a politicii europene de energie între Comisie și uh, reprezentanții celor 27 state membre. Este foarte important acest lucru pentru Europa, pentru că e foarte important ca Europa să se prezinte în plan global, ca actor global, uh, pe un singur glas și nu ca o orchestră de 27 de voci. Elementele Uh, care consider eu că mai uh, permit uh, îmbunătățiri și care chiar reclamă aceste îmbunătățiri sunt următoarele. Comunic, în comunicarea Comisiei se vorbește despre politica de vecinătate, dar în special în dimensiunea ei sudică. În ce privește Atlanticul de Sud, însă comunicarea Comisiei este foarte vagă. Uh, s-a vorbit aici um, inclusiv de, consum, de importul de gaze din uh, Nigeria, din Angola. Ei, în această privință, uh, comunicarea Comisiei este mai vagă. În al doilea rând, regiunile îndepărtate nu sunt atât de concret luate în vizor ca și regiunile imediat învecinate. Uh, America uh, de Sud uh, reprezintă o bogăție de resurse uh, foarte importantă și nu trebuie să o ignorăm. În al treilea rând, în ce privește economiile emergente, se insistă foarte mult pe China. Într-adevăr, e importantă și China, dar trebuie să ne gândim și la alte economii emergente, precum India, care dobândește o influență din ce în ce mai mare. Și cred că această influență o vom resimți noi foarte curând. Apoi, în ce privește țările în curs de dezvoltare, m-ar bucura să obțin mai multe informații în legătură cu crearea capacităților noi acolo. În unele țări în curs de dezvoltare, în special din Africa, este nevoie de uh, crearea unor noi capacități uh, pentru că aceste țări sunt foarte interesante pentru noi. Deci crearea unor, uh, unor cadre de reglementare de exemplu, ar fi foarte interesantă pe noi și cred că Uniunea Europeană ar putea să se implice în acest plan. Vă dau exemplul Mozambicului cu mari cantități de gaz recent descoperite, dar mă gândesc că Eh, la faptul că eh, parteneri din sud-estul Asiei sunt eh, astăzi mai prezenți în, în Mozambic, în această țară, decât partenerii europeni. Deci am putea fi mai prezenți, mai implicați în programele de creare de capacități și competențe, ceea ce ne-ar aduce beneficii și în sectorul energetic. Pe fundalul acestor observații, Ehm, cred că, cred că mm, pe loc de îmbunătățiri. Ehm, aștept să văd ce ne mai spune raportarea și care vor fi și avizele celorlalți raportori din umbră. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Vălean are cuvântul acum. Yes, uh, Chair. Sorry, it was uh, in between speaking and getting a tea. So. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze. Uh, tocmai mi s-a servit cafeaua, n-am putut să iau cuvântul imediat. First of all, I want to thank you to Mrs. Herzog. Mai întâi aș vrea să-i mulțumesc uh, doamnei Herzog pentru efortul depus. Cu siguranță că va fi un raportor foarte consecvent. A organizat deja o întâlnire cu, cu raportorii din umbră și mă bucur că încearcă să ne ajute să ajungem la un punct de vedere comun pentru a trece prin Parlament uh, într-un mod dinamic această propunere, care până la urmă ar putea să ne uh, fie de folos nouă tuturor. Este o propunere care trece dincolo de limite doctrinare, dar și de diferitele curente din uh, industria energetică. Însă, trebuie să spun că abordarea mea, evident, este una liberală în ce privește dosarul. Sunt uh, dispusă să accept propunerea Comisiei, dar numai atunci, numai, numai dacă uh, uh, piața este cea care beneficiază de acest lucru. Încă nu avem o piață energetică europeană și viziunea mea despre serviciile bine puse la punct în sectorul energetic, este o viziune care, care susține piața și este în beneficiul pieței. Din acest punct de vedere, evident, sunt dispusă să analizez propunerea. Nu avem încă o politică energetică comună. Dar poate că până acum n-a fost să fie n-a fost să existe. Poate au fost argumente suficiente împotriva creierii unui, unei astfel de piețe unice. Este un domeniu în care statele membre sunt foarte competitive și există competiție foarte mare între state membre și atunci uh, îmi imaginez că nu orice stat membru este gata ca de dragul solidarității să renunțe la avantajul său de competitivitate uh, deci nu zic că aprob această situație, dar o înțeleg. Și, uh, și pe fundalul acestei, uh, acestei stări de fapt voi uh, participa la deliberările în acest dosar. Vorbim de dimensiunea externă a politicii de energie, însă sunt multe lucruri care trebuie să le rezolvăm mai întâi în propria noastră ogradă. Să nu uităm că în timp ce lucrăm la această uh, uh, dimensiune externă, că Comisia a propus deja un regulament pentru infrastructura energetică. Deci aici uh, trebuie să păstrăm un, uh, o abordare integrată. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, în ce privește diferențele între statele membre cu privire la politicile lor energetice sau nevoile lor de energie, sunt foarte mari. Și trebuie să ținem cont de acest lucru atunci când decidem în legătură cu un regulament uh, european mă tem sau mă, încerc să mă asigur mai degrabă că Comisia nu va deveni, uh, nu își va asuma un rol de, de, de jucător, de actor activ în negocierea contractelor. Pentru că uh, rolul uh, ei ar fi să coordoneze eforturile de realizare a contractelor și altceva este să fii un, fii un actor activ, un jucător activ în, în aceste negocieri. Deci trebuie să ne asigurăm că Comisia nu va face acest lucru. Oricum, dezbaterea este într-o, într-o fază incipientă încă și uh, din primele întâlniri uh, deja se întrevede că raportul va fi foarte bun și uh, sper că vom avea o dezbatere foarte bună, la fel de bună uh, ca și în trecut. Mulțumesc, uh, domnul Șimanski. Dziękuję za te wstępne uwagi. Myślę... Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc și pentru introducerea pe care ați făcut-o. Este într-adevăr corect să avem acum posibilitatea să atingem un compromis foarte amplu în această comisie. Însă cel mai dificil va fi să găsim echilibrul corect între libertatea economică, libertatea contractuală și uh, confidențialitatea comercială, pe de altă parte însă siguranța energetică și controlul contractelor încheiate de către diferitele părți, de către Uniunea Europeană, controlul de către Uniunea Europeană. Așadar, este nevoie să clarificăm mai întâi lucrurile în domeniul gazului. Gazul este și uh, el supus unor reguli ca orice altă marfă, însă este evident că există monopoluri care încearcă să facă tot posibilul pentru ca să nu se supună regulilor pieței. Există astfel de tendințe. Faptul ca, de exemplu, Comisia să primească anumite competențe în acest domeniu ar fi poate un lucru foarte bun. Mulțumesc. Domnule președinte, nu există interpretare în spaniolă. Gibt da Probleme in der spanischen Kabine? Wo Probleme cu cabina spaniolă? în principiu, trebuie să funcționeze. Deci, vă rog, puteți să începeți din nou. Da, mulțumesc. Nu o să mai repet încă o dată tot ce am spus. O să fac doar un rezumat. Spunând, spuneam deci că trebuie să găsim un echilibru între libertatea comercială și funcția de control a Comisiei Europene. Dar poate mai bine să vorbesc engleză. Nu, nu este nevoie. Bun, atunci uh, acest echilibru între libertatea comercială și controlul comercial de către Comisia Europeană trebuie să se instituie în fine. Există o problemă foarte serioasă. Foarte multe întreprinderi care au un monopol în anumite domenii nu doresc să fie supuse regulilor pieții. Vă amintesc aici de cel de-al treilea pachet energetic și dacă vrem să combatem această lacună, trebuie să ne asigurăm ca și gazul să se supună regulilor pieței. Dacă vrem deci concurență, trebuie să ne gândim și la regulile pieței care trebuie respectate. Există peste tot parteneri comerciali foarte importanți cu care suntem în relații comerciale și dacă nu facem nimic, nu facem decât să repetăm anumite chestiuni care nu au niciun conținut și nu se întâmplă nimic pentru a combate problemele. De aceea acest raport mi se pare foarte important. Acum câteva luni, în țara mea, am avut un exemplu foarte bun. S-a semnat un contract care a fost corectat apoi ulterior de către Comisie într-un proces de negociere. Asta nu trebuie să mai existe pe viitor. Doamna del Castillo are cuvântul acum. Yes, thank you, thank you, President. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să o felicit, felicit pe Edith Herzog și pe toți raportorii din umbră pentru această uh, bună activitate pe care au depus-o pentru acest raport de astăzi. Cred că s-au menționat punctele cele mai importante deja până acum. Dar, dacă îmi permiteți, o să încerc să mă uit uh, dintr-o perspectivă globală și să încerc să văd cu ce ne confruntăm acum. E foarte important să subliniem ca această propunere a Comisiei să fie analizată în perspectiva pieței unice, deci sub uh, politica de energetică a Uniunii Europene. Propunerea unei dimensiuni externe pentru politica energetică trebuie să fie întotdeauna legată de construirea pieței unice, așa cum a spus-o și raportorul în raportul său. Și cred că acesta este un punct crucial. Dacă facem acest lucru, atunci putem vedea această propunere ca fiind un pas înainte în cel de-al treilea pachet energetic. Deci ne ocupăm de piața internă ca atare, dar trebuie să ne gândim și la politica externă viitoare a Uniunii Europene și trebuie să ne gândim la toate aceste aspecte din perspectiva pieței interne. Cred că astfel vom uh, contribui foarte mult la pasul acela înainte pe care ni-l dorim, dacă vrem sau nu să avem o voce unică în ceea ce privește politica energetică a Uniunii Europene. Cred că este un lucru extrem de important, o foaie de parcurs pe care va trebui să o urmăm. Dar este important, după părerea mea, ca Parlamentul să poată sublinia cu orice ocazie că acesta este obiectivul nostru și, prin această perspectivă, ar trebui să, ac- să activăm și să cerem coordonarea tuturor acestor acțiuni pentru ca să avem în final o voce unică în acest context. Cred că trebuie să spunem acest lucru, chiar dacă astăzi lucrurile sunt foarte dificile, să nu uităm însă orizontul în care lucrăm. Dacă nu avem un orizont clar, atunci nu vom putea să ne atingem acest obiectiv. Deci piața unică și componenta politicii externe a Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să salut câțiva cercetători la noi în sală care fac parte dintr-un sistem de parenaj al uh, cercetarilor, cercetătorilor de către deputații europeni și după aceea va exista și o săptămână în care deputații vor merge la cercetători. Mulțumesc foarte mult că mi-ați indicat acest uh, fapt. Acum îi dau cuvântul domnului Vidal Coadras. Este bine că ați anunțat prezența acestor oaspeți, pentru că dacă <laughs> aplaudă, au, au să intervin și cred, o să cred că aplauzele sunt pentru mine. Colegul, colega noastră, Edith Herzog, este un fenomen. Am felicitat-o pentru Uh, munca ei, dar deocamdată n-am văzut raportul și asta este un lucru formidabil. Avem atâta încredere în doamna Herzog încât chiar înainte să ne prezinte raportul o felicităm. Și merită să subliniem, să subliniem acest lucru. Eu însumi vreau să o felicit. Sunt sigur că raportul va fi excelent, dar pentru moment uh, vorbim de un text care a fost prezentat de comisie și comisia e binevenită, pentru că are un obiectiv cu care suntem de acord, să consolideze uh, dimensiunea externă a politicii noastre ex- energetice. Este o sarcină esențială pe care o are, ținând seama, bineînțeles, de circumstanțele actuale. Uniunea Europeană ar trebui să vorbească pe o singură voce atât în negocierile bilaterale, dar și în incintele internaționale, în discuții multilaterale. Pentru că forța noastră este că suntem primul importator de energie din lume. Asta ne face, pe de-o parte, vulnerabili, dar, pe de altă parte, puternici. Nu trebuie să suferim numai din cauza urmărilor acestei vulnerabilități, ci trebuie să știm, să profităm de faptul că uneori o slăbiciune poate să reprezinte o forță. Deci trebuie să uh, întâmpinăm favorabil această comunicare. Dezbaterea va fi Uh, pozitivă, vom trece dincolo de orice prejudecată uh, politică și trebuie să acordăm mai mult conținut, mai multă importanță politicii noastre energetice comune. Și acum câteva remarci. Aș vrea să subliniez faptul că chiar dacă evoluția politicii energetice exterioare a Uniunii este importantă, este, există ceva și mai important, anume faptul de a ajunge la o integrare a pieții interne a energiei. Numai atunci vom avea o poziție de uh, negociere solidă vis-a-vis -vis de partenerii noștri. Am făcut deja unele progrese în ultimii ani. Avem un pachet legislativ în domeniul energiei, dar nu putem încă să vorbim de o piață unică a energiei. Ca să ajungem aici, ar trebui să îmbunătățim interconexiunile, interconectările și astfel am putea să evităm problema interconectării rețelelor, problemele aprovizionării, am putea să fim capabili să garantăm aprovizionarea țărilor care sunt supuse unor amenințări, deci, într-un cuvânt, am fi într-o poziție mai bună. Trebuie să continuăm să ne diversificăm aprovizionarea, realizând noi infrastructuri, cum ar fi culoarul sud, care, bineînțeles, ne oferă foarte multe avantaje, dar fiecare negociază individual acest tip de acorduri, ori ar trebui ca Uniunea să facă acest lucru pentru că ar fi mai eficient. Ar trebui să uh, avem niște uh, Um, terminale de regazificare a gazelor lichide. Există țări care sunt instabile și care uneori utilizează aceste țări um, instabile, folosesc um, această problemă a aprovizionării ca o armă politică. În al treilea rând, o mai bună coordonare internă între statele membre este tot atât de necesară. Fiecare își poate alege mixul uh, energetic, dar ar trebui să existe și un spirit de solidaritate, dacă nu, uh, avem acorduri care sunt bune pentru un stat membru, dar mai puțin bune pentru altul. Deci, salut propunerea Comisiei, propunere de hotărâre care să definească un mecanism uh, asupra acordurilor între statele membre și țările terțe în domeniul energiei. În sfârșit, sprijin propunerea Comisiei fără niciun fel de rezervă, care reprezintă o contribuție pozitivă la eforturile noastre, eforturi care eh, vrea să mm, lărgească la mm, colaboratorii noștri cei mai apropiați achiul comunitar, dar trebuie să avem în același timp un sistem energetic sigur și liber. Avem o rețea foarte vastă și trebuie să fie scopul pe care vrem să îl atingem, să-l urmărim. Pol- politica externă nu este întotdeauna ușor să ajungi la un obiectiv comun la nivelul statelor membre, dar politica energetică actuală, unde vedem o creștere a cererii, o epuizare într-un viitor uh, foarte apropiat a combustibilor fosili, toate astea ne obligă să uh, lucrăm pe termen mediu sau lung. Sunt sigur că raportul dumneavoastră va merge în acest sens și că v-ați concentrat pe termen lung. Mulțumesc. Benecur. <coughs> Domnul Mesaroș. Mulțumesc, domnule președinte. Am crezut că eu sunt singurul care n-a citit până acum raportul, dar se pare că nu e cazul și mă bucur că uh, nu este doar uh, o întârziere din partea mea. În același timp, uh, ca să-l sprijin pe colegul Vidal Quadras, consider că raportul doamnei Herzog este cât se poate de pertinent. Vreau să-mi exprim susținerea din partea noastră pentru acest raport și pentru demersul său în general. Mi s-a părut foarte important ce a spus uh, dumneai, anume că ITRE trebuie să păstreze în sfera sa de competență dimensiunea externă a politicii energetice. În același timp, însă, implicațiile politice uh, de politică externă sunt atât de complexe încât nu cred că putem noi de unii singuri să ne ocupăm de acest lucru și că este nevoie de a coopera și cu uh, alți parteneri care au, uh, dispun de contactele diplomatice, de contacte externe suficiente pentru a ne oferi uh, competențe în acest uh, domeniu țara mea, Slovacia, este o țară extrem de dependentă de importul de energie, eh, nu doar energie electrică, și de aceea în țara mea este o chestiune o, o, o recurentă eh, această temă a diversificării surselor de energie din care ne aprovizionăm. Uh, sigur că uh, și noi considerăm că uh, importul de gaze naturale din Rusia este mult prea important și, și noi ne-am dorit, poate mai mult decât alții, să reducem această dependență de gazul din Rusia. Însă, în același timp, proiectele infrastructurale de genul Nabucco sau și altele trebuie și ele Uh, folosite uh, și exploatate astfel încât să nu apară abuzuri din partea uh, țărilor furnizoare de resurse energie, energetice. în ce privește dimensiunea externă a politicii energetice este foarte important, dar e și foarte greu ca statele membre să își exprime un singur punct de vedere, pentru că Uh, nu e așa, politica energetică este una la, uh, care ține de competența uh, statelor membre. Tocmai de aceea este foarte important să abordăm problema din sfera, din punctul de vedere al integrării pieței unice. Am elaborat în trecutul recent foarte multe materiale pe domeniul energetic și ar fi bine dacă și raportul doamnei Herzog s-ar ar face referire la aceste eh, rapoarte, la aceste texte, Adică ar fi bine dacă acest raport nu ar fi un nou punct de referință, ci ar, ar încerca să uh, se bazeze pe uh, textele recent adoptate. De asemenea, există și obligații asumate în ce privește combaterea modificărilor climatice. Ne-am asumat angajamente pe marginea implementării unor tehnologii care reduc emisiile de carbon în producția noastră de energie și pentru că este o temă predilectă a mea, uh, trebuie să uh, avem în vedere și politica uh, energiei atomoelectrice. Europa trebuie să transmită un mesaj univoc în cele ce urmează, pentru că trebuie să arătăm cum ne poziționăm noi față de energia atomoelectrică, față de securitatea atomoelectrică după Fukushima, uh, și trebuie să arătăm că există, uh, dacă nu un glas unic, există măcar o uh, părere preponderentă în Uniunea Europeană. Uh, nu trebuie să existe teme tabu care să nu le putem aborda. Iar în ce privește cooperarea cu alte țări care importă energie, poate că și aici s-ar mai vi niște oportunități de cercetare, de dezvoltare care să Uh, care să vină în sprijinul celor care trebuie încă o bună vreme de acum încolo să importe energie. Și tocmai în acest context uh, trebuie reevaluată și problema, uh, de exemplu, gestionării și prelucrării mai departe a deșeurilor atomonucleare. Deci, dacă și la asta s-ar face referință, fie și numai într-o singură propoziție, ar fi ideal. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Kolaska bobinska panie przewodniczący. Ten komunikat to jest bardzo mm, dobry tekst. Mulțumesc, domnule președinte. Această comunicare este un text extrem de important care conține foarte multe idei interesante în ceea ce privește politica energetică, dar în același timp am senzația că avem în acest document de asemenea și dilema cu care ne confruntăm acum în Europa, și anume că avem intenții foarte bune și că vrem să integrăm politicile mai bine, dar în același timp ne lovim tot timpul de interesele naționale. De aceea eu aș recomanda că atunci când lucrăm la acest raport să fim atenți mai ales la anumite puncte și să le subliniem. Și în mai ales mai important mi se pare să putem să implementăm ceea ce promitem. În ceea ce privește negocierile în Consiliu între statele membre, mi-e teamă că acest text ar putea să se dilueze și aceasta ar însemna sfârșitul tuturor ideilor nobile pe care le reprezentăm aici în Parlament. Iată de ce zic eu că ar trebui să facem eforturi pentru ca să vedem ce putem face astfel încât toate tezele noastre importante la care ținem să fie apărate. Un punct foarte important este de asemenea și schimbul de informații pe tema acestor acorduri interguvernamentale sau uh, pe tema unor contracte. Și aici se pune însă problema implementării acestora. Știm care este situația la cel de-al treilea pachet energetic, știm cât de greu este să convingem statele membre să pună în aplicare acest pachet și cât de lungi sunt procedurile. De aceea se pune întrebarea ce putem face aici. Foarte important este și să extindem așa zisa comunitate energetică. Aceasta ar fi în interesul tuturor membrilor din această comunitate energetică. Comisia are dreptate când spune că această comunitate energetică este și parte a aderării la Uniunea Europeană, deci că ar trebui să fie un element esențial al integrării viitoare în Uniunea Europeană. Carta energetică din Europa trebuie să fie extinsă și eu zic că ar trebui să colaborăm uh, cât se poate de bine și în cadrul uh, OMC. Rusia primește foarte multă atenție la această discuție și vreau să vă atrag un, atenția asupra unui punct. În momentul de față, tocmai se negociază cel de-al treilea pachet energetic cu Rusia. Știm cât de dificile sunt aceste negocieri și de fiecare dată auzim din partea politicienilor din Rusia că nu există de fapt niciun motiv, ne spun uh, politicienii din Rusia, de ce firme ca și Gazprom să se adapteze la cel de-al treilea pachet uh, energetic, pentru că acolo e vorba numai de reglementări europene. În acest context, trebuie să vedem uh, Așadar că acest document va avea influența asupra negocierilor viitoare și asupra tratatelor care, și asupra contractelor. Trebuie să convingem Comisia să nu permită niciun regulament de excepție și să nu permită în niciun fel să se devieze de la regulile pe care le-am stabilit noi acum. Vorbesc aici de regulile pieței interne, bineînțeles. De asemenea, ar trebui să subliniem și celelalte idei importante, cum ar fi susținerea absolută a Comisiei pentru ca ideile noastre să nu se pierdă pe drum și, în al doilea rând, ar trebui să ne gândim de asemenea și cum garantăm implementarea acestora. Mulțumesc, doamna Ficău. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că materiile prime au devenit deficitare și având în vedere că Uniunea Europeană are nevoie de măsuri ferme pentru asigurarea independenței energetice a Uniunii. Uh, cred că este extrem de important ca uh, cele ce vor fi uh, menționate de acest raport să fie incluse pe viitor în politica comercială a Uniunii Europene și de asemenea în acordurile bilaterale dintre Uniunea Europeană și terțe țări sau alte regiuni ale lumii. Uh, spun acest lucru întrucât uh, e important să identificăm uh, pentru fiecare relație bilaterală dintre Uniunea Europeană și terțe țări sau regiuni ale lumii care sunt obiectivele din punct de vedere al strategiei energetice a Uniunii Europene și ele să fie susținute și prin politicile mai sus menționate. Vă mulțumesc! Darf mich herzlich bedanken, fragen. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Dorește să participe la discuție și comisia? Pe scurt, vă rog. Merci, monsieur le président. Euh, mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să mulțumesc înainte de toate raportorului și tuturor membrilor care au luat cuvântul pentru primirea foarte pozitivă pe care au rezervat-o comunicării Comisiei în ceea ce privește dimensiunea externă a politicii energetice. Așa cum s-a subliniat, Comisia pentru prima dată are o abordare globală pentru acest subiect, abordare care trebuie să fie diferențiată. Iată de ce a trebuit să vedem care sunt prioritățile în materie de vecinătate, dar și care sunt uh, țările consumatoare, uh, țările producătoare, țările emergente și așa mai departe. Deci, dincolo de această abordare globală, trebuie să găsim și alte priorități gândindu-ne la utilizarea diferenței diferențiată a instrumentelor de asistență tehnică și juridică pe care le avem, pentru că diversitatea aceasta trebuie să corespundă diversității partenerilor. Pe de altă parte, am încercat să avem o abordare echilibrată în ceea ce privește subiectele. Există aprovizionarea și siguranța aprovizionării în hidrocarburi, care să sperăm că va continua câteva decenii, dar am vrut, pe de altă parte, să subliniem și alte tematici, cum ar fi eficiența energetică, ne necesitatea de a lucra în uh, adâncime în ceea ce privește cadrul juridic pentru relațiile cu vecinii, dar și la nivel global. Există, pe de altă parte, noi uh, probleme globale în ceea ce privește siguranța uh, în ceea ce privește explorările în larg. Această această comunicare este însoțită de 40 de propuneri concrete. O să subliniez două subiecte asupra cărora raportorul a insistat și care se află în miezul propunerii noastre. Prima privește coordonarea în spiritul propunerii Comisiei, pentru că asta nu înseamnă înlocuirea acțiunii statelor membre limitarea posibilităților de a încheia acorduri cu țări terțe și cu atât mai puțin de a influența relațiile contractuale între întreprinderi europene și întreprinderi din țări terțe. Este vorba de fapt de elemente concrete și de care se ducă la consolidarea cooperării și unul dintre aceste instrumente este propunerea unei, instituirii unui uh, schimb de informații prin acorduri interguvernamentale, care ni se pare foarte importantă pentru salvgardarea uh, întregii structuri. Ceea ce mă duce la al doilea punct important, este vorba de continuitatea directă între ansamblul acestor propuneri și obiectivele politicii europene de energie, așa cum sunt ele exprimate în articolul 194 din tratat. Este vorba să proiectăm Um, piața noastră interne, să facem astfel încât această piață să, să, fie, să funcționeze corect și ceea ce propunem să fie în directă corelare cu piața internă. Ori ne felicităm de faptul că raportorul a plasat această perspectivă în centrul intervenției sale. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi. Doamna Herzog, vreți să mai reveniți? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. E ca la un uh, concurs de frumusețe. Uh, M-am simțit aici uh, felicitate din toate părțile. Dar um, cred că e mai bine să fii elefantul decât crocodilul în grădina zoologică, pentru că crocodilul are gură mare, dar nu prea are urechi să asculte. Eu mai bine vreau să fiu aceea care, integrând uh, opiniile și sugestiile uh, colegilor, uh, redactez o poziție care ar putea fi asumată de noi toți. Poate că documentul se va numi energia politică, politica energetică, îmi cer scuze, a Uniunii Europene în 2015. Darwin a spus cândva că nici cel mai puternic nu va supraviețui, nici cel mai inteligent, ci doar acela care are abilitatea de a induce unele schimbări. Și noi cred că trebuie să facem tocmai acest lucru, să schimbăm, să realizăm o schimbare de paradigmă aici. Nu voi relua cele spuse de doamna Carvalho, de doamna Vălean, de domnul Vida Quadras, de Conrad și de alții. Uh, domnul Turmes, uh, de exemplu, n-a, n-a fost prezent în sală, dar am avut și cu el um, un, un schimb de opinie. Și ce a spus uh, domnul Mesarăș în legătură cu siguranța nucleară, în sensul că am putea exporta siguranța nucleară prin exportul de competențe pe care le avem în domeniu. Eu cred că toate opiniile exprimate aici mă vor ajuta să uh, redactez un, un, un aviz care uh, să ne apropie uh, mai mult de pozițiile Comisiei și Consiliului pe această temă. Eu cred că avem un rol de jucat aici, deci Parlamentul European va fi prezent în această dezbatere și de aceea mulțumesc tuturor contribu- pentru contribuțiile lor. Mulțumesc. Atunci și eu vă mulțumesc, doamnă raportor, pentru că eu până acum nu v-am mulțumit, spune președintele. Și atunci, 23-24 ianuarie, uh, veți avea la îndemână raportul și de acolo vedem mai departe. Închei punctul acesta al ordine de zi. Trecem la punctul 6, vizita doamnei comisar Nelly Cruz, care înțeleg că, însă că vine doar la și un sfert. Avem câteva minute pauză, dar vă rog nu plecați prea departe. Deci uh, nu vă lăsați în expediții prea lungi poza fi, va fi doar de cafea, dar strict numai de cafea. Liebe Stimate colegi, stimați colegi, redeschid ședința noastră în cea de-a doua parte a ei și am plăcerea să salut în mijlocul nostru pe doamna comisar Nele Cruz, comisarul pentru agenda digitală. Am avut mai multe dialoguri deja, am avut și proiecte comune ce le-am lansat împreună și acum iată că ne aflăm în momentul lansării unor noi proiecte. De aceea vă mulțumim foarte mult, doamnă comisar, că sunteți aici alături de noi, că vreți să ne faceți o prezentare și să răspundeți la eventualele întrebări ce le vor avea colegii. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Domnule președinte, este o onoare pentru mine. Domnule președinte, doamne și domnilor, îmi pare bine să fiu din nou aici în mijlocul dumneavoastră și să vă împărtășesc din ultimele noutăți din activitatea mea. A fost un an uh, cu mari provocări pentru societatea noastră digitală, dar și cu multe progrese în cercetarea din domeniul ICT. Această comisie a avut un rol major în a ne asista uh, în crearea unei societăți digitale avansate în Europa. Parlamentul și Consiliul au ajuns recent la un acord în ce privește uh, programul de politici uh, în domeniul spectrului radio, frecvențelor, care va fi adoptat în mod formal anul viitor. Programul va consolida piața unică pentru aplicații de tip wireless uh, și va face disponibil un spectru foarte mare de frecvențe pentru banda largă eh, wireless și telefonia mobilă de eh, generația 4. De asemenea, eh, programul vizează și unele aspecte de viitor și va crește transparența în ce privește alocarea spectrului de frecvențe. Contribuția dumneavoastră susținută a fost întotdeauna binevenită la noi și la mine personal. Vreau să mulțumesc în particular uh, raportorului Gunnar Hochmark și dumneavoastră, domnule președinte, care împreună cu o serie de colegi din această comisie ați uh, stat uh, nopți îndelungi cu noi în negocierile tripartite și ați fost garanța succesului nostru. Acum trebuie să vă vorbesc despre noul regulament roaming, roaming 3, care am uh, convingerea că va aduce modificări structurale foarte importante pe piața roamingului. Știm că cu toții avem nevoie să uh, furnizăm un mesaj foarte clar și simplu uh, la care să fie foarte receptiv cetățenii. Adică scăderea taxelor în roaming, și, uh, dis, uh, și uh, dispariția acelor facturi șoc uh, pe noi toți ne preocupă. Sigur că nu trebuie să tratăm doar simptomele, ci chiar uh, uh, originea problemelor și obstacolelor. Trebuie să creăm o competiție adevărată, pentru că am constatat că și până acum competiția a redus piețele, uh, prețurile pe piață și a, a făcut să crească serviciile. Deci, uh, vom avea într-adevăr încă nevoie de diferențe de prețuri până ce efectele soluțiilor structurale vor fi uh, pe deplin resimțite. Deocamdată avem nevoie și de plafonarea prețurilor la roamingul traficului de date, dar avem nevoie și de uh, măsuri de siguranță pentru consumator, pentru că uh, Uh, reducerea uh, prețurilor doar prin plafonarea acestora nu este o măsură uh, bună pe termen lung. În același timp, pentru a oferi alegeri reale consumatorului, nu trebuie ca reglementarea prețurilor să devină un obstacol al, în calea competiției. Apreciez, domnule președinte, susținerea dumneavoastră pentru propunerea Uh, făcută de noi. Știu că au fost uh, formulate în unele probleme uh, și întrebări tehnice în legătură cu punerea în aplicare a decuplării ca măsură structurală. Suntem deschiși la, în ce privește analizarea diferitelor posibile soluții și am avut deja discuții foarte bune cu BEREC. De fapt, orice soluție tehnică sau combinație de soluții tehnice care oferă o alegere facilă pentru consumator și creează competiția adevărată este acceptabilă pentru noi. În ce privește calendarul eh, și planificarea acestor măsuri, avem nevoie de un acord în prima lectură, înainte ca în iunie anului viitor acordul existent, regulamentul existent să eh, eh, se perimeze. Pentru că altfel vom avea într-adevăr un vid de reglementare și uh, pentru consumator va dispărea acea certitudine uh, juridică în ce privește uh, siguranța serviciilor de telefonie și de roaming. Un alt dosar important în care colaborăm este dosarul ENISA. După cum știți, a fost ambiția și este ambiția mea clară de a face din această agenție o agenție cât se poate de eficiență. Trebuie să susținem instituțiile uh, Uniunii Europene, statele membre și societatea în ansamblu pentru a obține mai bună securitate în domeniul internetului. Asta înseamnă două lucruri. În primul rând, ENISA trebuie să poată uh, atrage și să rețină uh, cei mai buni experți în domeniul securității IT din Europa. În al doilea rând, personalul și partenerii ENISA trebuie să aibă cel mai bune condiții pentru a uh, realiza un schimb de experiență, pentru a se interconecta. Aceste două elemente sunt esențiale pentru agenție. Ei bine, începând din octombrie, ENISA are uh, o echipă de asistență mobilă uh, care are baza la Atena și care poate ajuta statele membre uh, să își uh, crească capacitățile în domeniul securității internet. Iată deja o evoluție pozitivă. Am convingerea că în contextul procesului legislativ curent, Parlamentul European Eh, va fi în măsură să propună soluții pentru creșterea eficienței și atractivității acestei agenții. Asta inclusiv prin uh, aranjamentele de genul echipei mobile de intervenție uh, cu baza la Atena. Suntem pregătiți să adoptăm îmbunătățiri la propunerea noastră pentru, înainte ca Consiliul să-și adopte poziția comună. Eh, sigur că eh, securitatea în domeniul internetului nu se oprește la ENIța și abordarea trebuie să fie mai eh, extinsă de atât. De aceea am planificat și am prevăzut o inițiativă ambițioasă, strategică în ce privește securitatea în domeniul internetului și, sigur, pentru asta contribuția dumneavoastră. mai întâi trebuie să uh, ne ocupăm de securitatea pe internet și apoi de securitatea pe internet în, uh, la nivel european. Până în 2015, strategia noastră uh, ar avea ca scop crearea unor mecanisme de apărare împotriva atacurilor on, online și, sigur, având în vedere că multe din amenințările curente sunt cu caracter transfrontalier. Trebuie să se cunoască că aceia care atacă internetul nu pot fi siguri nicăieri. De aceea trebuie să cooperăm și cu state terțe pentru a uh, face acest lucru foarte clar. În același timp, trebuie să protejăm pe utilizatorii vulnerabili. Trebuie să facem din internet un loc mai sigur pentru copii. Este de altfel unul din obiectivele agendei digitale programul Safer Internet, un internet mai sigur, uh, a uh, înființat o serie de rețele și centre interconectate pentru conștientizarea acestui aspect. Dar mediul digital de, se dezvoltă foarte rapid și așa trebuie să evoluăm și noi. Pentru că astăzi copiii încep să navigheze pe internet începând de la vârsta de șapte ani, descarcă jocuri pe telefoanele lor mobile, pe uh, calculatoare. În lumina acestor evoluții recente, Comisia va prezenta o strategie europeană pentru crearea unor capacități în rândul copiilor de, eh, pentru utilizarea în condiții de maximă securitate a internetului. Această strategie va avea obiective clare și va fi implementată printr-un eh, amestec de politici eh, sectoriale care cuprind și o componentă importantă de autoreglementare. Am, în acest scop, am invitat o coaliție de experți și de actori din industria ICT pentru a ne pune la dispoziție uh, mijloacele importante pentru acest lucru. Trebuie să creștem uh, încrederea utilizatorilor prin oferirea unei siguranțe mai mari în internet. Și acest lucru se resimte cel mai bine în tranzacțiile prin on, online. Cu toții uh, credem că Uh, o, un, o, un cadru de reglementare european pentru identificare electronică, autentificare și semnătură în electronică ar putea să crească această încredere a consumatorilor. Tocmai de aceea, în al doilea trimestru al anului viitor, voi prezenta măsuri legislative, măsuri juridice care vor permite cetățenilor și afacerilor întreprinderilor să-și folosească identitatea electronică în accesarea unor servicii online. De asemenea, reutilizarea unor date publice oferă noi oportunități de creștere, pentru că valoarea pe piață a acestor date publice reutilizate se estimează a fi undeva pe la 30 de miliarde de euro. Dar câștigul, beneficiile indirecte ar putea fi chiar până la 140 de miliarde. Deci beneficiile de pe urma datelor publice disponibile nu re- reprezintă foarte mulți bani, dar nu doar bani, pot, uh, nu de, despre bani este vorba. Uh, se poate crește participarea în societate, uh, în viața politică a cetățenilor, se poate crește transparența și responsabilizarea prin anume această strategie de date digitale transparente publice la nivel european. De aceea vrem să uh, revizuim uh, dosarul curent de reutilizare a datelor publice, inclusiv datelor publice emise și produse de uh, comisie. În acest scop vom face accesibile chiar datele noastre proprii pentru un portal specific sectorul ICT trebuie să crească într-un mod sustenabil și trebuie să-și uh, îmbunătățească eficiența energetică pentru a participa la o reducere a gazelor cu efect de uh, uh, seră cu până la 15%. Inițiativa Energy Efficiency este contribuentul principal al politicilor ICT la reducerea modificărilor climatice. De asemenea, încercăm prin politicile noastre și prin acest program Energy Efficiency să atribuim rențe uh, uh, radio uh, suficiente pentru integrarea rețelelor de energie inteligente. În funcție de consultările publice și studiul de impact ce va urma, voi decide dacă vom continua cu o comunicare pe această temă la sfârșitul lui 2012. Este important însă să nu uităm nici cercetarea care stă la baza tuturor acestor noi tehnologii și de aceea în propunerea noastră de buget pentru 2013 veți vedea că reflectăm ambiția noastră de a continua să investim în viitorul Europei prin susținerea cercetării și inovării. Noua abordare de integrare a cercetării și inovării în orizontul 2020 a fost susținută uh, puternic de toți actorii vizați, așa cum s-a arătat uh, în reacția la uh, cartea noastră verde. Horizon 2020 uh, va avea unele obiective principale. Odată, răspunsul clar la provocările uh, sociale, în al doilea rând, uh, leadership în plan industrial și, în al treilea rând, excelență științifică în domeniu. Eh, pentru început, eh, trebuie să combinăm Horizon 2020 cu alte surse, eh, surse fond, fondurile de coeziune, fondurile regionale și investițiile susținute de Banca Europeană de Investiții. Trebuie să susținem importanța tehnologiilor ICT ca tehnologii care creează noi oportunități și creează avantaje în diferite domenii. În același timp, Trebuie să oferim cercetătorilor un mediu inovator și cât se poate de atractiv. Deci în, intenționăm să introducem un program cu o arhitectură foarte simplă, cu reguli uh, foarte simple de participare și reguli de finanțare uh, simple. Horizon 2020 dorește în același timp să uh, contribuie la creșterea utilizării Uh, și implementării parteneriatelor public-private în statele membre. Sigur că acest lucru necesită angajamente mai ferme din partea statelor membre. Evident, nu putem ignora nici ce se întâmplă în jurul nostru. Evident, trecem prin vremuri grele în Europa, dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie sau nu putem să acționăm. Din potrivă, trebuie să creăm un cadru robust dincolo de fragilitatea economică a momentului în ce mă privește, există o lumină la capătul tunelului. Sectorul, eh, sectorul ICT este unul dintre puținele sectoare care sunt capabile să eh, ne ofere creștere economică. Și iată, avem acum oportunitatea să dinamizăm acest sector și mai mult. Și de aceea vreau să vă vorbesc și despre o nouă propunere legislativă care mm, pentru mine este foarte uh, valoroasă și anume facilitatea de conectare europeană obiectivul nostru uh, de uh, creare a unui mediu digital accesibil fiecărui european presupune servicii de mare calitate accesibile și din punct de vedere al prețului, indiferent unde te afli, indiferent care sunt abilitățile pe care le ai și indiferent de mijloacele care sunt la dispoziție. Acești factori cheie trebuie să fie uh, uh, fezabil pentru a uh, crea coeziune la nivel economic, dar și pentru a crește inovarea și competitivitatea. facilitatea Connecting Europe, facilitatea de conectare europeană, prevede însă și investiții în domeniul uh, utilităților uh, presupune investitori instituționali, uh, producători de hardware și autorități publice, deci o, o, un set mult mai mare de autorități și actori vizați. Prin combinarea a resurselor acestora cu instrumentele UE vom fi în măsură să oferim internet de mare viteză pentru toți. Există două obiective ale acestei facilități. Odată, eh, asigurarea unei benzi largi cu de, de mare viteză, în același timp, servicii interconectate online. Deci, să interconectăm e-guvernarea, e-sănătatea sau registrele online. Momentan, aceste registre sunt determinate de frontierele statelor membre. Noi însă vrem ca acestea să devină accesibile dincolo de frontierele statelor membre. De aceea propunem să investim 9 miliarde din fonduri uh, comunitare pentru crearea unor infrastructuri, digi, unor infrastructuri digitale. Probabil din acești 9 uh, miliarde, aceste 9 miliarde, 7 miliarde vor fi puse la dispoziție prin noi instrumente financiare susținând astfel investiții de până la 50 de miliarde, poate chiar 100 de miliarde de euro pentru aceste infrastructuri de bandă largă. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă dacă, să vorbim despre această, aceste sume uriașe? Uh, concret, înseamnă că uh, 45 de milioane de gospodării până la 100 de milioane de cetățeni și consumatori vor putea fi conectați la internet de bandă largă cu viteză crescută de transmisie și restul banilor vor putea fi uh, utilizați pentru susținerea serviciilor și infrastructurilor europene publice. Știu că va fi o mare provocare să, provo- să convingem statele membre și autoritățile regionale să investească în tehnologia ICT. Înțeleg că există multe alte priorități eh, concurente. În același timp, cred că eh, tehnologiile ICT eh, promit o rapidă amortizare a investițiilor și beneficiile pe care le putem avea de pe urma capitalului investit, cred că sunt uh, un multiplu al investițiilor. De aceea sper că uh, mesajul meu va relansa Europa pe calea uh, recuperării din punct de vedere economice, utilizând această direcție a tehnologiilor ICT. În final, domnule președinte, vom încerca în cadrul agendei digitale să oferim uh, un dialog larg cu toți actorii vizați. Încercăm să intensificăm eforturile noastre pentru o uh, piață digitală unică. Vom, știm că este vorba, uh, este necesar pentru ca acest, sunt necesare politici naționale fragmentate actualmente, care să fie coroborate și coordonate la nivel UE. În 2012 vom avea de asemenea o evaluare uh, pe parcurs a uh, uh, aceste agende digitale și mă bucur că ITRE s-a declarat de acord să ne susțină în organizarea acestei adunări generale. Oare puteți să ne oferiți exemple de succese în domeniul digital pentru eh, după care să ne orientăm eh, în viitor Există astfel de succese în circumstițiile dumneavoastră? Dacă ar exista, am vrea să aflăm acest lucru pentru că am putea astfel să realizăm un și mai bun context, uh, contact cu uh, alegătorii din, circumstanțe, din circumscripțiile dumneavoastră electorale pentru a vedea cum schimbă această agendă digitală viața cotidiană a cetățenilor. Vă mulțumesc! Aș vrea să mulțumesc în numele tuturor colegilor, doamnă Cross, pentru toate aceste informații foarte ample. Doar câteva remarci, dacă îmi permiteți, din partea mea, înainte să ne dezbatem cu colegii. În primul rând, în ceea ce privește datele de roaming, am avut o primă dezbatere și am impresia că toți colegii sunt foarte interesați să meargă pe această cale nouă tehnologică și cât se poate de repede. Este o șansă extraordinară din acest proiect și de asemenea și la ENISA sunt convins că există o susținere puternică din partea lor. De fapt, câteodată ne este foarte greu în dezbaterile pe care le purtăm, pentru că nu trebuie să te gândești numai tot timpul foarte factual despre cum funcționează aceste instituții, de fapt, cum poți să angajezi oameni calificați și există și factori emoționali care câteodată depășesc absolut tot. Și um, de aceea sunt interesat să reușim să găsim o cale prin care proiectul ENISA să devină mai bun, mai concret și aceasta este foarte important. Ar trebui de asemenea să flexibilizăm un pic lucrurile pentru ca oamenii care sunt bine calificați să poată să vină să lucreze la aceste instituții. Cred că ați spus un lucru foarte important, dar știu cât este de greu. Mulțumesc. Oricum, mai întâi, doamna Del Castillo va avea cuvântul. Presidente, muchas gracias, comisaria. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamne comisar. Mulțumesc pentru că ați fost prezentă astăzi ca să ne spuneți care sunt ideile Comisiei pentru programul de lucru pe 2012, dar și pentru ceea ce se leagă de anul 2020. Cred că ați făcut o analiză a situației într-o uh, perspectivă pe care o consider foarte bună. După opinia mea, v-ați concentrat asupra subiectelor celor mai importante, anume cum să uh, facem ca mm, competitivitatea și creșterea să fie uh, uh, favorizate, cum să facem să favorizăm dezvoltarea tehnologiei în materie de informatică și comunicare. Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în 2011, negocieri la nivelul Parlamentului, al Comisiei, asupra unor acorduri uh, legislative. Ajungem la concluzia că avem un bilanț foarte bun. Avem toate propunerile în pachetul de bandă largă, asta era o propunere far, propunerea majoră și în ciuda primelor uh, greutăți, am putea să spune că după negocieri cu Consiliul rezultatele sunt bune, așa cum ați spus și dumneavoastră, s-au evocat și unele uh, aspecte legate de uh, siguranță. Apropo de proiectul ELISA, a existat și o propunere uh, legată de roaming, deci uh, probleme care interesează în primul rând consumatorul. Cred într-adevăr că bilanțul este cât se poate de pozitiv suntem acum în ajun de 2012 și ceea ce este urgent pentru 2012 este să facem să evolueze toate elementele care constituie adevărați piloni ai acestei uh, arhitecturi a tehnologiei informatice. Există, de exemplu, banda largă, care trebuie să se dezvolte rapid, chiar foarte rapid, uh, pentru că este legătură cu uh, crearea noilor generații și întrebuințarea acestora, dar ce m-a mirat este că unul dintre acești piloni lipsa, după părerea mea. Mă gândesc la criteriu eh, anunciat por eh, la Comisión informatica dispersă care fusese anunțată de comisie, ni s-a spus că vor exista propuneri în acest sens pentru 2012 și acum mi se pare un pic cam târziu, deci acel termen limită sfârșit de 2012. Nu numai că va fi prea târziu, dar constat că nu este vorba de un program al Comisiei pentru 2012, la drept vorbind. Așa că vă rog, ați putea să îmi explicați, să mă fac să înțeleg, din punctul de vedere al competitivității, Bineînțeles că acest lucru privește întreprinderile, vorbesc de locuri de muncă, de creștere și așa mai departe. Știm deja că folosirea uh, acestor tehnologii au un impact foarte important. Așadar, Statele Unite în februarie vor avea o strategie federală în acest domeniu 85% din bugetul federal va fi acordat acestui, alocat acestui subiect, iar ceea ce lipsește este o atitudine mai hotărâtă, mai rapidă din partea Comisiei, ca să se delimiteze întâi de toate un cadru stra ă, strategic. Poate că nu ne vom gândi la legislativ, dar ceea ce ne lipsește încă o dată este un cadru strategic de uh, punere uh, la punct a acestui domeniu în Europa. Este lucruri care m-a uh, neliniștit cel mai mult pentru că în rest totul mi se pare pertinent, explicațiile dumneavoastră sunt foarte bune cu un calendar foarte clar, dar am impresia că Uh, acest uh, pilon al informaticii disperse lipsește, ceea ce pune în pericol întreaga construcție. Thank you. I, I would like to ask you about... Mulțumesc. Eu aș vrea să vă pun două întrebări. Piața unică digitală și serviciile prin satelit de mobil. M-am bucurat foarte mult de ce ați spus despre importanța pieței unice digitale pentru creștere în general și sunt de acord cu dumneavoastră că dacă trecem de aceste bariere transfrontaliere va fi foarte bine. Ați menționat mai multe inițiative foarte importante, cum ar fi Radio Spectrum, poli programul, politicii, programul politic în acest domeniu, semnătura electronică, facilitatea Connecting Europe sau strategia pentru copii pe internet și așa mai departe. Aș fi vrut să știu dacă de fapt, Comisia propune să înainteze o foaie de parcurs care să exprime cum am putea ajunge la o piață unică digitală în proporție de 100%, adică să aducem sub un cadru umbrelă toate aceste inițiative diverse care există în momentul de față în domeniul digital sau care sunt prevăzute pentru următoarele luni. Și a doua întrebare, cu privire la serviciile mobile prin satelit, Consiliul a adoptat recent o decizie pe tema modalităților pentru aplicațiile coordonate pentru regulile în domeniul uh, serviciilor mobile prin satelit. Aceasta s-a întâmplat pentru a accelera implementarea deciziilor în acest domeniu și pentru a ajuta uh, statele membre să fie coordonate în domeniul uh, comunicațiilor și serviciilor prin satelit. Vrem să știu dacă puteți să ne spuneți ceva despre efectul pe care credeți noastră că îl va avea această hotărâre a Consiliului și dacă se va putea eventual accelera procesul acesta mai mult, fiind dat că suntem oricum foarte în întârziere față de calendarul de implementare pe care l-am stabilit pentru 2011. Și în final, se aud foarte multe zvonuri în momentul de față și vreau să știu dacă dumneavoastră puteți să ne spuneți care ar fi consecințele dacă serviciile mobile prin satelit uh, oferite de o companie care are licența pentru aceasta ar decide să vândă serviciile prin satelit către o companie străină care vine dintr-o țară terță și care nu face parte din Uniunea Europeană. Ce consecințe credeți că ar avea o astfel de decizie pentru implementarea serviciilor mobile prin satelit și pentru deciziile despre aceste programe. Există vreo acțiune pe care Comisia o poate lua pentru a asigura că consumatorii europeni să nu fie prejudiciați de o astfel de hotărâre de vânzare? Mulțumesc. Doamna Merkis. Dank u wel, commissaris, voor uw komst en uw eh, uitgebreide toelichting. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, doamnă comisar, în ceea ce privește programul de lucru al Comisiei pe 2012. Aș vrea să pun câteva întrebări. Întâi de toate, piața digitală comunitară care nu funcționează deloc. Aș vrea să vă vorbesc întâi de toate despre roaming și înțeleg perfect faptul că nu se poate să facem totul de pe o zi pe alta dar vă întreb când vom avea o piață uh, unică a roamingului, ceva ce, a și dumneavoastră, ceva ce și dumneavoastră doriți pentru ansamblul Europei. Ar trebui să luăm o decizie odată pentru totdeauna pentru ansamblul țărilor europene și vă întreb când se va întâmpla acest lucru, pentru că numai atunci am avea o piață digitală unică și prin intermediul iPhone-ului meu sau alt gen de aparate portabile, nu pot la ora actuală să teleșarjez muzică pentru că există o protecție pentru drepturile de autor, și deci piața digitală unică nu există. Știu că există foarte multe obiecții de ordin practic, dar ce o să faceți ca să schimbați situația și ce veți face pentru ca internetul să fie mai sigur pentru copii? Este un subiect la care cu toții suntem foarte sensibili, dar vă întreb cum veți face? Spuneți că copiii de șapte ani Uh, navighează deja pe internet. Pe de o parte putem să ne mândrim de asta, dar pe de altă parte trebuie să ne și îngrijorăm. Trebuie să însoțim, să-i urmărim pe acest copii când foarte, la o vârstă foarte fragedă, fragedă au acces la internet. Vă mai pun o întrebare legată de parteneriatul european pentru inovație pe care l-ați lansat împreună cu colegul dumneavoastră, un proiect care a fost lansat acum un an, dacă nu mă înșel. Am auzit vorbindu-se prea puțin despre acesta. Există deja rezultate care au fost obținute. Ce veți face? În, 20, în 2012 vor exista uh, niște măsuri concrete și ultima problemă este uh, guvern, uh, guvernanța electronică. Ce înseamnă acest lucru? Guvernare, e-guvernare. Ce veți face în acest domeniu? David Charles Chichester. Domnul Chichester are cuvântul acum. Uh, thank you very much, Chairman, and, uh... Mulțumesc, domnule președinte, și bună seara, bună ziua, domnule comisar, mă bucur să vă văd aici. Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă întreb despre două teme. În primul rând, prietenul nostru Enisa, sunt de acord cu ceea ce ați spus dumneavoastră cu privire la această agenție și sper să putem să o eficientizăm și să îmbunătățim de asemenea și condițiile de muncă pentru angajați. Cred că aceste două obiective generale sunt uh, și obiectivele tuturor din această comisie. Însă se spune că în detaliu se găsește problema și discuțiile noastre continuă la nesfârșit cu privire la aspecte uh, ale mandatului nou pe care l are această agenție. S-a purtat o dezbatere mai ales despre relungimea mandatului și în continuare se poartă această discuție și, desigur, se dezbate și locația acestei agenții și locația operațiunilor acesteia, care sunt un subiect de predilecție. Pot să vă spun că am avut o discuție informală cu autoritățile elene acum câteva săptămâni, dar dacă ne gândim la situația în care ne aflam acum două săptămâni cu privire la Grecia, probabil că nu e surprinzător că aceste discuții n-au ajuns la o concluzie clară, însă ne-au ne-au dat posibilitatea să le reîncepem, probabil în curând. Dacă ne uităm la amendamentele pe care le-au înaintat colegii și la lista de sarcini și obiective pentru această agenție și dacă încercăm să consolidăm toate aceste obiective pentru a evita paralelismele, vom uh, putea să înțelegem de ce am ajuns la concluzia că trebuie amânat votul în comisie pentru a putea stabili un nou calendar care să ne permită mai mult timp de discuție pe toate aceste teme care sunt de actualitate. Iar uh, propunerea mea este să continuăm aceste dezbateri până când ajungem la o soluție mai bună. Probabil că vom încerca să abordăm această problemă în ianuarie. Poate că după ce am avut cu toții o vacanță și o pauză și ne-am odihnit un pic, o să reușim mai bine să ajungem la un acord decât acum. Deci vreau doar să vă dau câteva informații actuale despre această situație, dar dacă îmi permiteți o să mai spun și ceva despre roaming. Pentru că vreau să vă spun că noi susținem propunerea de separare a proviziunilor cu privire la ofertă și operare. Însă aș vrea să vă spun că nu este bine să ne aventăm, aventurăm prea mult în detalii. Știu că au spus și câțiva reprezentanți ai uh, industriei care sunt uh, tehnicalitățile ale acestei separări, cum ar trebui ea să se facă. Deci nu vreau să intru aici în discuții tehnice despre o cartelă, două cartele și așa mai departe. Însă e foarte important să știm cum se va face acest lucru, pentru că trebuie să reușim să aducem mai multă concurență pe această piață. Nu sunt sigur că toate regulamentele cu privire la roaming au făcut-o până acum. Au reușit să protejeze consumatorul, într-adevăr. Aceasta este foarte bine, pentru că nu mai există infarcturi la vederea facturii telefonice. Deci s-a creat o limitare a facturii și nu neapărat s-a creat o concurență bună între operatori care să ofere servicii bune la un cost foarte redus. Sunt convins că acest obiectiv este împărtășit de toată lumea și asta este cel mai important. Cum vom ajunge acolo, o să vedem. Trebuie să trecem prin această separare. Probabil eu zic că este o abordare foarte constructivă și aș vrea să rog Comisia să susțină această propunere. Mulțumesc. Frau Rera Madurel. Mulțumesc, doamna Rera Madurel. Gracias, presidente. Uh, señora... Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă comisar, bine ați venit uh, la această reuniune. Vă mulțumesc și pentru prezentarea pe care ați făcut-o și pentru observațiile făcute. Pot să vă spun că, în mare parte, împărtășim ceea ce ne-ați spus. Aș vrea să pun câteva întrebări uh, legate de teme care vor fi abordate aici la Parlament și care nu au fost poate suficient de dezvoltate aici. Parlamentul a adaptat o rezoluție care mizează pe caracterul neutru și pe internet ca motor de uh, uh, inovație în pachetul Telecom și, așa cum știți, în această rezoluție se vorbește despre îngrijorările noastre vis-a-vis -vis de practici care ar putea împiedica accesul la anumite servicii, ceea ce ar fi de natură să pună în pericol concurența la nivelul rețelei. Felicităm modul în care s-au analizat aceste practici și întrebarea mea ar fi următoarea. Comisia are oare intenția să intervină va lua măsuri legislative sau de o altă natură? Pentru că dacă lăsăm acest lucru la îndemâna statelor membre, uh, asta ar putea conduce la niște cadre legislative diferite care ar fi o piedică pe ca, în calea uh, pieței unice digitale. S-a vorbit mult aici de ENISA, dar Parlamentul a adoptat adoptat uh, o hotărâre în Comisia de Afaceri Externe, un aviz. Un alt aviz va fi uh, luat în, uh, un alt, uh, în altă comisie, astfel încât să se poată lupta împotriva actelor de piraterie. Deci trebuie să luptăm împotriva cibercriminalității, dar aceste măsuri nu sunt întotdeauna legate unele de celelalte, așa încât trebuie să dezvoltăm la nivel european măsuri care să conducă la un internet mai sigur. La Comisia Afacerilor Externe s-a propus crearea unui coordonator al cibersecurității la nivel european pentru a facilita integrarea programelor și a activităților diferitelor instituții europene în acest domeniu. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră privind crearea unui astfel de coordonator și vă întreb unde ar trebui să își desfășoare activitatea această persoană în ceea ce privește roamingul, sunt de acord cu ce ați spus. Nu pot decât să uh, susțin și ceea ce a spus președintele nostru. Grupul nostru va susține demersurile pentru a se ajunge la un raport foarte repede. În ceea ce privește programul Orizont 2020, Vreau să vă spun că grupul nostru a considerat întotdeauna că egalitatea de șanse trebuie să fie un pilon cheie atât pentru dezvoltarea agendei digitale, cât și pentru realizarea pieței digitale europene eficiente. Ați făcut o prezentare a diferitelor domenii care sunt în competența noastră, dar aș vrea totuși să vă mai pun o întrebare. Tehnologiile de comunicare și informatice vor ruga un rol foarte important în programul Orizont 2020. Vreau să vă întreb, după părerea dumneavoastră, Orizontul 2020 cum va putea să reducă această fractură digitală care există la nivelul diferitelor state membre? Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Vălen! Mulțumesc, domnule președinte, estimate estimate doamnă comisar, mulțumesc pentru că ați venit să discutați cu noi astăzi în comisie. În primul rând aș vrea să vă spun că am apreciat foarte mult faptul că ați lansat o, politică, o consultare politică pe prețuri, acces nediscriminatoriu și așa mai departe în acest domeniu digital. Mi se pare un lucru foarte curajos faptul că ați abordat astfel acest subiect. În legătură cu Agenda Digitală 2012, programul Comisiei nu menționează însă cum evoluează aceste consultări publice. Vreau să știu dacă există vreo publicare ulterioară a recomandărilor în acest sens și vreau să știu de ce nu sunt acestea menționate. Înțeleg că recomandările pe acest subiect vor juca un rol foarte important la asigurarea faptului că internetul de bandă largă este accesibil tuturor și că poate fi implementat ca o parte din investiții importante pentru generațiile ulterioare. Aș vrea să vă întreb de asemenea dacă la Comisie există vreo intenție de a acționa în cadrul programului de lucru pentru îmbunătățirea pieței unice pentru comunicări pentru întreprinderi în mediul de afaceri, pentru că știu că acesta ar putea fi un stimul important pentru productivitate într-un moment în care în Europa încercăm să lansăm creșterea cum se poate mai bine. În ceea ce privește regulamentul pe tema roamingului care a fost propus de către Comisie, am avut ocazia să vă spun deja uh, că apreciez faptul că ați structurat mai bine soluțiile și ați oferit un pachet de soluții, pentru că așa credem noi că trebuie o soluție structurată în acest domeniu. Una din cele trei măsuri propuse este lipsește, însă totuși ne, ne bucură faptul că abordarea este structurală. Întrebarea este dacă hotărâm să separăm serviciile de roaming și să creăm această decuplare de ce trebuie ele să rămână aceste servicii cuplate la nivel național? Adică, pe scurt, de ce nu poate consumatorul să cumpere serviciul de roaming? De ce acesta nu este o, un, o soluție din partea dumneavoastră? Adică să-și cumpere un serviciu de roaming în alt stat membru decât de la operatorul său mobil. Aceasta ar fi ceea ce aș înțelege eu printr-o piață liberă la nivel european și printr-un serviciu uh, liber. Puteți să ne spuneți de ce nu ați inclus această propunere în soluția dumneavoastră și, în rest, știți că noi susținem Comisia întotdeauna în toate aspectele legate de informație și comunicație, pentru că credem că sunt lucruri extrem de importante. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Mulțumesc, spune președintele. doamnă Carvalho are cuvântul acum. Thank you, President. Thank you, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru această descriere foarte completă a programului de lucru al Comisiei pentru 2012 mă voi concentra pe orizontul 2020 și sunt foarte bucuroasă că dumneavoastră ați subliniat aspectele simplificare, arhitectură simplă, reguli simple și pachete de măsuri și de asemenea faptul că ați menționat și nevoia de complementaritate și de sinergii în, între BEI și fondurile structurale. Asta este exact ceea ce discutasem noi aici în Parlament pe această temă și vă mulțumesc. Aș vrea să vă întreb despre prioritățile pe care le aveți. Ați menționat nu neapărat în legătură cu orizontul 2020, dar în discursul dumneavoastră introductiv, ICT-urile ca tehnologiile, tehnologii de bază și aplicațiile pentru sectorul energetic, eficiența energetică, contoarele inteligente și rețelele inteligente. Mi se pare important să se poată aplica toate aceste aspecte la toate domeniile pe care le-ați menționat, care sunt importante pentru Europa, cum ar fi și transportul, de exemplu, sau energia. Poate ați putea să ne spuneți mai multe despre prioritatea pe care o prevedeți dumneavoastră în, pentru orizontul ICT 2020. A doua întrebare pentru, pe care vreau să vă pun este în cadrul programului ICT 2020 există un instrument foarte important care se referă la tehnologiile emergente în domeniul digital, care au dat până acum rezultate foarte bune. După cum a spus și colega mea Fiona Hall înainte, există zvonuri care circulă care ne spun că aceste programe pentru astfel de aplicații vor fi transferate la Consiliul European de Cercetare. Este un lucru bun, pe de-o parte, pentru că acesta înseamnă că se vor extinde la toate domeniile științei și asta este un aspect pozitiv. Însă, partea negativă este că se sparge legătura cu aplicațiile pentru aceste programe, care au fost extrem de importante în domeniul aplicațiilor ICT. Cum vedeți dumneavoastră păstrarea acestei legături uh, de cercetare de jos în sus? Cum credeți că se poate menține această legătură în legătură cu aceste aplicații și cum credeți că se poate continua acest program din acest punct de vedere? Mulțumesc! Autoia. Doamna Toia. Grazie, ringrazio anch'io la comisaria e interese pe tutte le Mulțumesc și doamnei comisar pentru prezentarea ei. Ehm, sunt foarte interesată de propunerile dumneavoastră. A, un capitol. O să vă cer o informare suplimentară, ceva legat de agenda digitală care privește cerința de a defini o nouă categorie, un nou corpus de drept. Vedem că protecția consumatorului și inițiativele legate de telecomunicații și agenda, agenda digitală uneori sunt abordate din punctul de vedere al consumatorului, alte dată se vorbește de cetățean, dar în această inițiativă, despre care pe urmă n-am mai auzit vorbind, vorbindu-se, cum putem să definim un nou corpus de drept pentru cetățenii în era digitală? A doua întrebare. Această facilitate de conectare a ocupat uh, o mare parte din ședința noastră de azi de dimineață în cadrul comisiei. Am discutat despre acest program foarte mare, care este și foarte ambițios, dar mi se pare că ceea ce este mai puțin clar este eficiența instrumentelor pe care le creează și mai ales eficiența instrumentelor financiare. Ați cuantificat oare câți cetățeni, câte familii, uh, cât, uh, câți biți uh, vor fi subiectul acestei conexiuni, acestei conectări. Puteți să ne dați elemente în plus? Pentru că toată lumea vorbește de acest efect pârghie. Dar este oare o dorință pioasă sau este un mecanism real? avem șansa de a avea un comisar și niște funcționari care sunt foarte încrezători în instrumentele lor, dar uneori aveți tendința de a vedea totul în rost, în timp ce noi, cetățenii, credem că nu tot ce s-a făcut până acum a fost întotdeauna perfect. Nu. Cum credeți că se va aplica concret acest instrument? Mulțumesc! Bitte, die Kollegen, bisschen... Rog colegii să țină cont de faptul că la și jumătate trebuie să terminăm. Domnul Grote. Atunci voi fi foarte succint, domnule președinte. Piața internă digitală a fost amintită aici. Un producător cunoscut uh, de tablete și telefoane portabile cu acces uh, pe internet postează pe multe din site-urile sale naționale mesaje de, de genul în țara noastră s-ar putea anumite servicii să nu fie disponibile. Deci, uh, uh, mi se întâmplă și mie, de exemplu, când vreau să cumpăr, să descarc uh, piese de muzică din internet sau când vreau să le transmit dintr-o țară în alta, atunci primesc de multe ori mesajul, din păcate acest serviciu nu este disponibil în această țară. Um, eu sper că dumneavoastră, doamna Cruz, sunteți um, acea femeie care va rezolva această problemă, acest neajuns. Săptămâna trecută am adoptat o rezoluție privind neutralitatea uh, rețelelor și a internetului. Aveți dreptate, în uh, unele industrii mai vechi uh, ne-am pierdut poziția de lider, în altele, de exemplu, în tehnologiile ICT avem Uh, șansa să rămânem lideri. Deci, trebuie cu alte cuvinte să creăm un mediu uh, uh, care să faciliteze neutralitatea rețelelor. De exemplu, chiar și în țara, chiar și în țara dumneavoastră, în țările de jos, legiuitorul a rezolvat de curând o problemă de uh, Eh, deficiență de neutralitate a eh, rețelei. Este de altfel eh, un, un exemplu absolut ilustrativ pentru modul în care se poate dobândi neutralitatea internetului. Eu cred că este fundamental ca clienții să nu se teamă să participe la comerțul pe internet, să cumpere ceva, eventual în regim transfrontalier, dar, din păcate, am impresia uneori că în sânul comisiei și comisar, eh, comisarul răspunde de acest lucru în mod direct, se uh, alimentează anumite rezerve, anumite temeri în legătură cu accesul la uh, această piață uh, digitală. Deci, în discuțiile dumneavoastră, vă rog, doamnă comisar, uh, exercitați-vă influența în a arăta partenerilor de discuții că nu trebuie să ne temem de aceste chestiuni, pentru că dacă uh, alimentăm teama uh, cetățenilor, a, persoanelor și actorilor vizați, atunci uh, populația în general se va teme, va avea rezerve să participe la această piață electronică aș vrea în același timp, după cum am spus, să existe o piață internă digitală universală în Uniunea Europeană și, pe de altă parte, neutralitatea rețelei eh, trebuie să ofere tuturor, inclusiv IMM-urilor, posibilitatea de a participa. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Ehm, imediat începe reuniunea coordonatorilor și cred că vreți să, eh, ca doamna comisar să mai și răspundă la întrebări. Deci două intervenții foarte scurte, doamna Herzog, după care trecem la răspunsuri. Domnule președinte, la, am primit răspuns la toate chestiunile legislative, dar în legătură cu un, un așa numit soft test în Financial Times s-a publicat lista topul 50 a celor mai influente femei și cu toate că tehnologiile ICT sunt tehnologii curate, cred uh, că există o subpopulare a acestui sector cu uh, femei în poziții cheie. Uh, doamna Cruz este un ilustru exemplu al unei femei cu multe atribuțiuni în, în acest domeniu, dar dacă vă uitați câte femei sunt prezente în această sală, vă dați și dumneavoastră seama, doamnă comisar, că există un deficit al femeilor în acest sector. Vă rog să faceți ceva. Domnul coleg Höckmark are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc și doamnei comisar pentru prezentarea făcută. Am o întrebare în legătură cu pașii pe care îi uh, imaginați pentru viitor, pentru că vorbiți despre reformarea regulamentului privind uh, roamingul și vorbeați și despre noile spectre de frecvență. Deci, uh, cu gândul la viitor, sigur trebuie să ne întrebăm ce urmează după asta, ce urmează după asta. Având în vedere că Uh, vorbim, uh, avem de-a face cu cele mai moderne sectoare ale economiei europene, mi se pare cel puțin paradox faptul că în, uh, tocmai în această, acest sector foarte dinamic și performant, piața este fragmentată în 27 de piețe și cadre de reglementare naționale. Există căi simple de soluționare a acestei chestiuni, poate nu sunt simple de rezolvat, dar sunt simple de definit soluțiile Uh, ar putea fi simplificate mult uh, uh, lucrurile dacă s-ar oferi licențe de operare pan-europene sau dacă spectrele ar fi oferite astfel încât Eh, piața să nu mai fie segmentată, ci, eh, ci diferite servicii să poată fi oferite în cadrul acestei, aceleași piețe. Deci, eh, cred că pe viitor ne va preocupa această fragmentare a pieței. Ce veți face dumneavoastră, doamnă comisar? Mulțumesc. Și din partea mea, spune președintele, o întrebare foarte simplă, dar haideți mai bine să dăm cuvântul doamnei comisar pentru a răspunde la întrebări. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, mă bucur foarte mult de poziția uh, ITRE pe care dumneavoastră ați exprimat-o, domnule președinte, vis-a-vis -vis de proiectul nostru ENISA. Deci, uh, deja sunt foarte mulțumită de această întâlnire. Aș vrea să subliniez însă, și fac referire la intervenția domnului Hockmark, că pe termen scurt, uh, suntem confruntați cu o situație foarte dificilă. În notele mele introductive spuneam că există speranță și chiar există șansa să arătăm cetățenilor noștri că există posibilitatea uh, și perspectiva unui uh, progres. Sigur, întotdeauna există dezavantaje și întotdeauna există o miză a, a progresului și miza poate fi diferită pentru diferiți actori. Deci problemele de azi ar putea fi de fapt un avantaj și sper că prin acest uh, portofoliu orizontal, cu ajutorul dumneavoastră, vom fi în măsură să impulsionăm dezvoltarea în acest sector. Fiind uh, vorba de un uh, aspect orizontal, putem uh, să avem un impact asupra multor sectoare, inclusiv asupra competitivității. Noi nu suntem o insulă izolată. Trebuie să jucăm alături de mulți alții care și ei văd uh, care sunt șansele și provocările momentului. Și de aceea trebuie să uh, facem ca avantajele să fie ale noastre, nu ale altora. În ce privește piața unică, și eu întotdeauna adaug piața unică digitală, uh, Cred că instituțiile politice nu sunt departe de implementarea în activitatea lor cotidiană a acestei piețe. Dar acestea fiind spuse, trebuie să vorbim despre înlăturarea frontierelor și granițelor. Și vă mulțumesc pentru faptul că dumneavoastră Eh, mereu îmi reamintiți eh, care sunt eh, prioritățile de care trebuie să ținem cont. Doamna del Castillo a spus, a vorbit într-o observație foarte pertinentă despre această informatică dispersă, cloud computing. Voi face tot ce este posibil ca până în 2012 să existe un cadru de reglementare pentru cloud computing. Dacă vrem nu doar să jucăm în acest joc, să participăm la acest joc al informaticii disperse, ci să ne asumăm chiar un, uh, un rol în prima ligă a acestui joc, atunci trebuie până anul viitor să avem rezultate concrete. Acest lucru este foarte important pentru viitorul nostru digital. Și este foarte important și pentru industria noastră. Pentru uh, IMM-uri, pentru indivizi. Deci, dacă creăm doar uh, trebuie să creăm industrii care se pot interconecta prin aceste elemente de, aceste elemente de informatică dispersă. Nu cred că trebuie să vă explic dumneavoastră ce înseamnă acest cloud computing, dar trebuie să înlăturăm barierele din calea acestui uh, proiect, uh, inclusiv uh, Uh, neajunsurile în ce privește mobilitatea datelor, protecția datelor, uh, jurisdicția uh, aplicabilă și alte aspecte. Ele nu sunt ușor rezolvat. Vom consulta toate părțile vizate pentru că este nevoie de măsuri juridice extrem de complexe, dar să știți că lucrăm pe această temă. Am primit uh, după uh, lansarea în ianuarie anul trecut uh, um, a unor prime propuneri, am primit peste 800 de răspunsuri um, și am lansat și alte procese de consultare încă în cursul acestui an. Încercăm să definim, să dezvoltăm o strategie pe această temă și să propunem cât se poate de repede uh, măsuri legislative. Voi face tot ce îmi stă în putință, dar nu mă acuzați pe mine de eventuale întârzieri. Eu sper uh, din tot sufletul că în 2012 vom putea să facem o propunere foarte concretă fără să riscăm uh, greșeli prea mari. În ce privește piața unică digitală, uh, Doamna Hall și doamna Vălean au amintit aceste aspecte. Sigur, trebuie să facem mai competitiv, mai atractiv mediul de afaceri. Ehm, acest lucru este important pentru antreprenorii europeni, dar și pentru creșterea noastră. Pentru că deocamdată ehm, nu există o piață unică transfrontalier implementată, dar uh, e-comerțul, e-guvernarea trebuie să devină uh, uh, accesibile dincolo de frontierele de stat. În ce privește copyright-ul, plățile online, reutilizarea datelor publice, sunt <clears throat> elemente foarte importante pe marginea cărora vom accelera Uh, demersurile uh, legislative. Eu sper uh, foarte mult că vom putea să contăm și în viitor pe sprijinul dumneavoastră pentru a face acest pas cu adevărat important în direcția integrării pieței unice digitale. Vom avea un cadru paneuropean pentru identificare electronică și pentru semnăturile electronice. Vom avea o strategie europeană pentru securitatea internetului și vom avea și o strategie UE privind informatica dispersă. Toate acestea în 2012. În ce privește serviciile mobile prin satelit, există o decizie a Consiliului și uh, uh, a Parlamentului prin care se poate crea o piață internă a acestor servicii. Nici noi am putea dori un lucru mai bun. Uh, serviciile mobile prin satelit, deocamdată nu sunt implementate cu acoperire totală. Suntem conștienți de acest lucru. Și în ciuda crești, nevoi crescânde pentru, mai mult, pentru spectre mai largi, timpul a sosit și pentru implementarea și aplicarea, pentru exploatarea posibilităților curente. Comisia a adoptat o decizie prin care permite coordonarea uh, eforturilor statelor membre pentru aplicarea serviciilor uh, mobile prin uh, satelit. În măsura în care aceste servicii nu sunt, nu sunt oferite, atunci sigur că aceste <clears throat> spectre trebuie realocate. În legătură cu serviciile de roaming, doamna Vălean și alții au amintit aceste servicii. Nu știu dacă nu cumva și domnul Chichester. Ă, se vorbește despre faptul că nu ar exista competiție sau că nu ar fi exista suficientă competiție. La ultima reformare, ă, la inițiativa Comisiei, cetățeanul a fost principalul beneficiar al măsurii ă, propuse de noi, dar uh, este nevoie de mai multă competiție pe piață și de aceea neajunsul propunerii anterioare uh, trebuie acoperit. Există soluții, de exemplu facilitarea uh, accesării pieței de către noi operatori, alte modificări și măsuri structurale dar și uh, se oferă și o facilitate prin care consumatorul poate să-și aleagă liber um, uh, operatorul de roaming de date. Cu toate acestea, încă este nevoie de uh, fixarea prețurilor maxime pentru aceste servicii de roaming prin plafoane aplicate acestor servicii. Unde ne aflăm în ce privește uh, Uh, parteneria, unde ne aflăm în ce privește partener, parteneriatul european privind uh, îmbătrânirea în condiții de sănătate optimă. Um, m-ar bucura să vă pot uh, raporta, să vă pot relata de pași făcuți înainte, um, dar Eh, sigur că eh, trebuie ca toate măsurile noastre să țină cont și de eh, modificările demografice în societatea noastră, de faptul că societatea noastră îmbătrânește. Ei, este vorba despre sinergii care credem noi că ar putea fi exploatate, despre măsuri și resurse care ar putea fi utilizate pentru uh, a crește uh, bunăstarea și la vârstă înaintată. Eu cred că pe termen lung, și asta mă confirmă și prietenii mei miniștri, va fi nevoie de o cooperare uh, și mai strânsă și de o exploatare mai bună a mijloacelor digitale, inclusiv pentru atingerea acestui deziderat. În ce privește ENISA, vă mulțumesc pentru toate remarcile făcute. Recunoaștem nevoia pentru reformarea și modernizarea ENISA. Aș vrea să spun, domnule președinte, că atunci când a fost demarată ENISA, vremurile au fost altele. Nu știam atunci ce știm azi. Nici n-am fost în măsură să visăm uh, despre evoluțiile care au avut loc de atunci în lumea noastră. Deci, uh, deci uh, nu aveam cum să prevedem prioritățile de azi în, în, în politicile energetice. Este un instrument important pentru securizarea mediului digital pentru cetățeni. Când vorbesc despre uh, mediul uh, digital individual a fiecărui cetățean, evident că mă întreb dacă într-adevăr cetățeanul poate avea încredere azi în aceste servicii, pentru că despre asta este vorba, despre încredere sau lipsa de încredere. Da? N-ar trebui să te simți amenințat când intri pe internet sau operezi acolo, ci ar trebui să te bucuri că ai o șansă în plus de accesare a anumitor uh, servicii. Și atunci ne punem întrebarea cum putem asigura aceste servicii, cum putem să atragem cei mai buni experți pentru garantarea acestor servicii. Mă bucură foarte mult să vă spun că ieri când uh, vorbeam unor uh, antreprenori uh, tineri, ați participat și dumneavoastră la ședință, spuneam în notele mele introductive că atunci când uh, spuneam ceva de genul că atunci când am fost prima dată în Parlamentul dumneavoastră, nici nu erați născuți. E, uh, ulterior, uh, chiar a trebuit să reflectez la această afirmație a mea. Deci, dacă vrem un viitor bun pentru ENISA, atunci trebuie să ne gândim că, că trebuie să proiectăm lucrurile pentru viitor și trebuie să garantăm un mediu uh, în care uh, uh, tinerii de azi, dar și familiile lor, uh, vor avea suficientă încredere ca să ni se alăture în acest proiect. Trebuie să fim conștienți de faptul că prin acest prim pas adică această echipă mobilă de intervenție cu baza la Atena, am pășit pe o cale uh, care credem că este calea cea bună. Uh, această echipă mobilă este utilă și nu vrem nici de cum să părăsim Grecia pe viitor, ci vrem să creăm mai întâi un model uh, eficient care să garanteze un, un, un model uh, eficace și servicii de calitate, un fel de flying doctors, doctori zburători, depanatori uh, rapizi care pot uh, să rezolve orice situație dificilă. Acest serviciu este crucial. Not neutrality. Uh... În legătură cu neutralitatea rețelelor, domnul Grote și eu, colega, au întrebat acest lucru. Sunt absolut angajată pentru a menține un internet deschis Cred că numai printr-o piață competitivă se poate menține un climat potrivit. Este mult mai important să existe o piață de concurență este mai important pentru cercetare, inovare, pentru consumator în general. Dar pentru ca această concurență să funcționeze cum trebuie, consumatorii trebuie să ia decizii informate. Deci este vorba cel mai mult despre informarea acestora. Să poate să treacă de la un operator la altul repede, pentru că altfel nu putem să le oferim decât ceva pe hârtie și nimic în practică. Deci e nevoie de o revizuire a cadrului de reglementare și de asemenea, când există o problemă, trebuie să existe și un set de instrumente pe care să le poată folosi. Dacă noile reguli nu sunt suficiente, s-ar putea să ne gândim să luăm măsuri suplimentare. Deci trebuie să rămânem deschiși. Care este părerea noastră despre propunerea olandeză? M-a întrebat domnul Grote. Noi am scris autorităților din Olanda și vă spuneam și înainte că am cerut informații despre acest proiect de lege. Cred că așa este profesionist, pentru ca să știm care este miza și care sunt obiectivele acestui regulament. Sunt de acord cu îngrijorările consumatorilor, sunt de acord de asemenea cu îngrijorările dumneavoastră, deputați în Parlamentul European, cu privire la blocarea unor spații internet. Trebuie însă să acționăm coordonat în întreaga Europa. Iată de ce am cerut și sfatul Comisiei și a Consiliului și a Parlamentului, pentru că este nevoie de o unitate, de un corp independent care să poate să ofere consultanță. L-am întrebat de aceea pe Derek să ne, dacă poate să ne dea cu adevărat uh, informații concrete de la fața locului. Am hotărât să așteptăm să vedem dacă vine aceste informații de la fața locului și eu nu sunt de asemenea nici profesionistă și nici nu pot să iau decizii în locul altor instanțe. În ceea ce privește siguranța internetului, este evident că siguranța internetului este strâns legată și de aspectele agenției ENISA, chestiune pe care am discutat înainte, care toate aceste aspecte trebuie până în 2015 să fie implementate pentru ca să avem cu adevărat o combatere robustă a acestor um, atacuri pe internet. Acum ceva timp am avut experiență în acest domeniu, după cum v-am amintiți, și știm care este miza și știm de asemenea și cât de important este să avem uh, și sisteme de căutare la nivel național și european, o strategie cibernetică, o dezvoltare a planurilor uh, naționale de combatere a incidentelor cibernetice și la nivel european o organizare de asemenea a unor exerciții de combatere a atacurilor cibernetice la nivel european ar fi foarte bun. Acționăm împreună cu parteneri internaționali cheie și cred că este evident că nu ne vom opri la frontierele niciunui stat. Vom colabora și, bineînțeles, și cu Statele Unite, dar și cu alte părți implicate. Facilitatea Connecting Europe, am fost întrebată cum ne așteptăm să acționăm pe viitor, dacă am vorbit serios sau dacă doar am încercat marea cu degetul atunci când am spus că vrem să schimbăm structura activităților de bandă largă și a infrastructurii, că e vorba de 7 miliarde și de asemenea, m-ați întrebat dacă e vorba doar de speranțe, când e vorba de potențarea acestei sume sau nu. Răspunsul este da, este un angajament serios. Am vorbit cu Beiul și am discutat cu reprezentanții Bei și cu alți actori. Pentru că, după cum spuneam înainte, nu trebuie să vorbim doar cu unii investitori, ci cu mai mulți care ar putea să combine ceea ce avem deja cu utilitatea serviciilor lor. Deci cred că putem vorbi cu adevărat de un potențial de 60-70 de miliarde suplimentare. Eu cred că am putea chiar să ajungem până la 100 de miliarde, dar toată lumea mă avertizează și îmi spune să fiu mai precaută și mai degrabă să alegem o valoare de mijloc cetățenii Uniunii Europene au dreptul să aibă o piață unică digitală. Aici e vorba de libertatea de exprimare, de protecția datelor, de calitatea informațiilor puse la dispoziție. Noi suntem conștienți de faptul că aceste drepturi sunt uh, repartizate peste tot și că nu este totdeauna ușor să le aduci împreună, fără a împiedica consumatorii să folosească la maxim piața unică digitală. Ceea ce am stabilit prin agenda digitală este să avem un cod anul viitor de drept de internet um, în Uniunea Europeană, drept online, pentru ca totul să fie expus într-o manieră transparentă. Și ultima remarcă, dacă îmi permiteți, este despre implicarea femeilor. Sunt foarte conștientă de faptul că avem nevoie de femei în domeniul comunicării și tehnologiei informației. Dacă ne uităm la prognoza de peste 8 ani și vedem ce miză avem legată de acest sector, ne dăm seama că avem mai multe persoane care să lucreze aici și nimeni nu mai poate să-și permite să spune nu putem să ne permitem decât bărbați sau femei într-un anumit domeniu. Ceea ce este, de fapt, în joc, și aceasta este provocarea cea mai puternică, este că în 8 ani de acum, sau poate chiar în 10 ani de acum, se vor întâmpla lucruri care țin de altă, deja altă abordare. Deci trebuie să începem de acum cu generațiile tinere pentru ca să le familiarizăm cu aceste subiecte. Nu vorbesc aici numai de faptul că avem nevoie de foarte multe persoane. E vorba că femeile trebuie familiarizate cu acest subiect în general. Nu e vorba nici numai de ingineri în domeniul informaticii, ci e vorba de toate meseriile legate de informatică, mecanicienii, dar și mecanicii, mă scuzați, și și uh, toate celelalte meserii legate de internet. Astfel vom putea oferi, bineînțeles, și locuri de muncă și dacă putem să folosim această ocazie și să ne concentrăm pe grupul de femei, dar și pe grupul de oameni tineri în general, pentru că avem șomaj la tineri între timp vom putea avea într-adevăr o resurse multe. Deci trebuie să folosim această ocazie și eu cred că tehnologia informației și femeile sunt două aspecte care trebuie să fie aduse împreună. Nu e vorba numai de o sarcină care îmi revine mie, comisar, pentru agenda digitală. Acesta a fost motivul pentru care v-am implicat pe dumneavoastră pentru că e vorba de fapt de un uh, spectru mult mai larg. În Marea Britanie s-au făcut deja proiecte pilot care sunt legate de educație, de formare și de conștientizarea faptului că poate să fie foarte sexy să fii uh, activ în uh, joburi de comunicare și tehnologia informației. Am scris o scrisoare premierilor și președinților statelor membre și am rugat să numească o persoană responsabilă cu domeniul acesta, așa cum s-a întâmplat în Marea Britanie. Sper ca dumneavoastră să puteți lua contact cu premierul sau președintele dumneavoastră și să faceți presiuni pentru ca să numească o astfel de persoană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar pentru aceste informații, pentru timpul pe care ni l-ați acordat, pentru răspunsul la întrebări și cred că în următoarele săptămâni și luni vom avea ocazia să ne mai întâlnim, pentru că mai sunt multe proiecte pe care trebuie să le tratăm. Mulțumesc foarte mult!